Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Eu nu sunt doamna Gresle, eu mă numesc Marcus Piper și nu am gândit niciodată că doamna Gresle nu ar putea să vină. Dar uh, se pare că nu poate să vină și acum voi trece pe limba mea maternă. Doch, mit einer schweren Grippe. Doamna Gresle este destul de bolnavă, a are o gripă și vreau să-i urez pe această care toate cele bune, în sănătoșire grabnică o voi reprezenta astăzi aici la prezidiu. Totodată îmi revine sarcina să prezint să redactez raportul cu privire la finanțarea ONG-urilor pentru Parlamentul European. Astfel pot îndeplini două funcții aici lucru pe care nu-l fac cu mare plăcere, fără doamna Gresle, însă din considerente de eficiență este o idee bună. Mă bucur că avem un, o participare atât de numeroasă și aș dori să vă explic uh, care a fost, care a fost rațiunea organizării acestei uh, întâlniri. Comisia de control bugetar este responsabilă de asigurarea transparenței uh, utilizării fondurilor europene. Și în multe programe, din, în multe dintre programele noastre, avem reglementări foarte transparente. Să luăm de exemplu fondurile structurale. Acolo fiecare beneficiar de fonduri structurale trebuie să apară public pe internet. Deci ne interesează foarte mult ca aceste lucruri să se și întâmple în statele membre. Există acea procedură de descărcare, de gestiune și știți că apar mereu probleme când vine vorba de bugetele agricole, cele stru- fondurile structurale, dar totodată în ultimii ani am avut și îmbunătățiri considerabile. Ce este nou pentru noi, însă, finanțarea ONG-urilor și totodată trasabilitatea fondurilor utilizate. S-a creat impresia că fiecare direcție generală din comisie procedează așa cum îi se pare că este bine. Vă rog să nu înțelege lucrurile greșit. Nu avem impresia că sunt probleme cu impozitarea, dar avem impresia că sunt proceduri foarte diferite în ceea ce privește trasabilitatea, transparența și așa mai departe. Mai ales pentru noi, politicienii care au uh, responsabilitatea de a verifica contabilitatea, pentru că noi răspundem până la urmă în fața contribuabililor. Deci aceasta ar fi o rațiune. În al doilea rând, ne facem griji pentru că trebuie să vedem cât de departe merge sprijinul acordat ONG-urilor până la urmă. Comisia este, face parte din uh, cele trei puteri, fiind executivul, iar noi, Parlamentul, suntem legislativul. Și cât de departe se poate merge atunci când uh, se pune la dispoziție, se pun la dispoziție fonduri uh, executivei pentru a influența legislativ, puterea legislativă. În multe țări din Europa nu este permis acest lucru. Dar, bun, există totuși nevoia de a obține mai multe informații cu privire la procedurile viitoare. Și ne așteptăm ca, din partea noastră, de la nivel politic, să să se lucreze cu argumente care corespund realității și sunt bazate pe fapte. Și vrem să punem întrebări în această direcție. Mă bucur că astăzi avem uh, invitați uh, vorbitori foarte cunoscuți și pot începe direct și da cuvântul Comisiei Europene, în primul rând, pe lista de vorbitori este doamna Vic- Victoria Hill Casado, cred. Mă bucur că sunteți aici și că puteți oferi o prezentare de ansamblu a modului în care sunt sprijinite ONG-urile de către dumneavoastră, care sunt procedurile aferente și cum stau lucrurile în ceea ce privește schimburile dintre diferitele digiuri. Acesta este primul subiect, deci vom da cuvântul comisiei mai întâi, apoi vom avea evaluatori care vor vorbi și despre partea juridică, vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri și vom afla și care este perspectiva altor instituții europene până la Curtea de Conturi, și totodată reprezentanții uh, ONG-urilor vor avea ocazia să ia cuvântul. Aștept cu nerăbdare o audiere foarte pozitivă și voi da cuvântul doamnei Gil Casado timp de 10 minute, vă rog. Thank you very much. Thank you very much for this invitation. Mulțumesc. Mulțumesc frumos și pentru invitația de a participa la această audiere ca să discutăm despre acest raport foarte bun pe care dumneavoastră l-ați publicat. Noi am uh, avut un schimb de vedere și cu consultanții pe care i-ați numit și sper că am putut să le dăm suficiente informații și informațiile de care aveați nevoie. În următoarele minute aș dori să vorbesc despre ce facem noi la capitolul finanțării ONG-urilor, care sunt diferitele proceduri care sunt uh, aspectele de vizibilitate și de transparență pe care le-am pus la dispoziție autorității legislative. Am să mm, trec în revistă cifrele destul de rapid, pentru că oricum le-am comunicat deja autorilor studiului. Și de asemenea vreau să vă spun uh, ce figurează în noua propunere de regulament financiar, care a fost publicată în septembrie anul trecut și pe care am început să o negociem cu ambele instituții, și Parlamentul și Consiliul. Ambele instituții ar trebui să încheie prima lectură până în luna mai. Ambele instituții și-au luat uh, angajamentul de a încheia tocmai aceste discuții până în luna mai pentru prima lectură și în cazul în care uh, va fi nevoie de ajustări, de modificări, atunci ar fi foarte bine să respecte acest termen. Cam pe unde ne situăm uh, în prezent. Poate că noi, Comisia Europeană și Parlamentul European, suntem de părere că ONG-urile joacă un rol indispensabil în punerea în aplicare a legislației europene. Poate Consiliul se simte mai puțin vizat. Cum spuneam, ONG-urile ne ajută să punem la punct politicile europene. Și pe parcursul timpului, multe ONG-uri uh, și-au adus contribuția și la uh, punerea în aplicare a acestei legislații. De altfel, rolul pe care acestea îl îndeplinesc corespunde perfect obiectivelor europene. Există diferite modalități de cooperare între instituțiile europene și uh, ONG-uri. Majoritatea ONG-urilor uh, primesc mai ales granturi atunci când există anumite organizații cu care nu am mai cooperat o bucată bună de timp, scuze, auzeam voci în spatele meu, deci am uh, pus la punct niște acorduri de parteneriat cadru pe care le folosim pentru aceste organizații non-guvernamentale. Oricum, totul se bazează pe relația de încredere pe care am construit-o cu partenerii noștri uh, obișnuiți, mai ales în uh, sectorul ajutorului umanitar sau uh, a ajutorului pentru dezvoltare. Este important de știut că toate finanțările acordate ONG-urilor sunt din surse publice și oricum sunt publicate. Le publicăm în sistemul nostru de transparență financiară, FTES. Și tocmai în acest sistem noi publicăm sumele pe care le oferim acestor ONG-uri și programele pentru care ei au primit finanțare. Marele merit al acestui sistem FTS este că permite uh, publicarea acestor date a fost uh, creat uh, datorită unui raport din 2007 redactat de Parlamentul European. Și pe măsură ce trece timpul, noi uh, îmbunătățim calitatea informației pe care o publicăm și pe care o transmitem prin acest sistem FTS. Acum aș vrea să vă prezint câteva cifre apropo de finanțările acordate anul trecut nu dăm informații despre finanțările de la rubrica 1A, programe uh, de cercetare, Orizont 2020, Erasmus+, Plus, deoarece acestea nu făceau parte din uh, sfera de acoperire a studiului dumneavoastră, de aceea nu le-am inclus în acest tabel, dar puteți să vedeți alte cifre. Trebuie să știți că uh, nu există o definiție la nivel european a unui ONG. Nu există, deoarece legislațiile naționale în această privință sunt atât de diferite încât noi la Comisie am ajuns la concluzia că era practic imposibil să avem o definiție armonizată a unei organizații non-guvernamentale și mai multe rapoarte, inclusiv de la Parlamentul European, au recunoscut acest lucru. Comisia, atunci când comunică informații despre finanțarea ONG-urilor, se bazează pe declarațiile pe cont propriu și pe onoare pe care le fac ONG-urile și se bazează de asemenea pe propriile ei uh, evaluări. Ei trebuie să declare că sunt entități private și non-profit. Acestea sunt cele două criterii de bază pentru ca organizația să fie înregistrată ca fiind organizație non-guvernamentală. Tabelul acesta vă arată că s-a din cele 570, din cele 1239 de uh, nu mă scuzați, s-au acordat aproape 2 miliarde de euro de finanțare și mai mult de jumate erau pentru um, ONG-uri. În ce privește numărul de contracte, vedeți că sunt în jur de 1500. Și pentru că am exclus rubrica 1A, puteți vedea că majoritatea finanțărilor sunt uh, în uh, um, rubrica 4, uh, respectiv Europa Globală. Ca să vă dau o idee despre programe. Programele pe care noi le finanțăm atunci când finanțăm ONG-urile și programele care ajută societatea, deci o mare parte pentru ajutor umanitar, dar de asemenea pentru instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Practic jumătate din sumă uh, se îndreaptă către ajutorul umanitar și apoi pentru dezvoltare și cooperare. Există însă și alte sectoare în care ONG-urile sunt active și uh, um, ONG-urile uh, um, ajută la rândul lor comisia să uh, facă politici în acele domenii în care ele sunt active și le cunosc foarte bine. Pe acest grafic puteți să vedeți diferitele tipuri de finanțare pe care le primesc ONG-urile. Președintele vorbea la, la început despre faptul că doreați să știți cât de mult dăm, dar și felul în care dăm acești bani mi se pare important. 96% este sub formă de granturi sau așa numitele granturi pentru acțiuni. Deci dăm granturi pentru acțiuni tipice de pus de apl- în aplicare pe teren dăm și niște granturi uh, operative, deci uh, ca să permitem anumite instituții să uh, supraviețuiască și de asemenea un mic procent este pentru um, procedurile de um, achiziții publice. Vedeți că trei entități au primit cea mai mare parte din bani în 2015 din partea serviciilor comisiei. Însă bănesc că și în raport au apărut uh, aceste cifre. Sunt cifrele pe care vi le-am comunicat uh, luna trecută și care acum sunt disponibile și în uh, raport, raport care este <clears throat> um, ușor de consultat pentru oricine. Vreau să vă spun acum ce propunem noi colegizatorilor pentru viitor, astfel încât să putem să sprijinim în mai mare măsură participarea ONG-urilor la punerea în aplicare a politicilor legislative pe de-o parte și pentru a simplifica procedurile și regulile pentru acestea pe de altă parte. Noi propunem măsuri la toate etapele uh, procesului de punere în aplicare. Propunem, de exemplu, măsuri de simplificare în faza depunerii dosarului. Am propus, de exemplu, să limităm numărul de documente solicitate și de documente administrative, pentru că uneori acestea deja există în uh, baza de date naționale. <coughs> Deci o să încercăm să nu le mai cerem documente pe care ei trebuie să le uh, trimită doar atunci când depun un dosar. Le propunem de asemenea să uh, recunoaștem munca de voluntariat. Știm că nu sunt neapărat ONG-uri, dar chiar și cei care fac muncă voluntară au nevoie de sprijinul nostru pentru că și ei joacă un rol important în societate. De asemenea, sunt multe ONG-uri care nu ar putea exista fără munca voluntarilor, uh, deci sunt oameni pe care nu iau uh, pe statul de plată, dar uh, pe care trebuie totuși să îi recompenseze într-un fel. Multe ONG-uri nu lucrează doar pentru comisie, lucrează și pentru alte organizații internaționale. Lucrează de asemenea pentru administrația națională și am făcut niște propuneri ca să limităm diferitele niveluri de control și să ne bazăm pe un singur uh, audit și să nu se mai facă raportări atât de amănunțite, pentru că partenerii noștri din lumea ONG-urilor, și nu numai ei, dar mai ales ei, ne-au spus că uneori petrec mai mult timp scriind rapoarte și răspunzând la întrebările pe care le pun auditorii, în loc să se ocupe de munca lor pe teren. Și pentru aceeași acțiune unde primesc, să spunem, finanțare din două sau trei surse diferite, trebuie să facă două sau trei rapoarte, uh, pentru că fiecare instituție vede lucrurile altfel. De aceea Vrem să rugăm, vrem să sperăm cu legislatorilor să nu mai ceară rapoarte atât de amănunțite. De asemenea, pe viitor încercăm să uh, trecem în mod progresiv la acordarea de granturi electronice. De asemenea și procedurile de licitație să fie uh, electronice. Astfel încât să depui o singură dată, o dată pe an sau o dată la 18 luni toate documentele. Pentru că trebuie să știm care este capacitatea legală, financiară și așa mai departe. Dar dacă le-ai depus o dată, apoi uh, nu mai este nevoie să le depui de fiecare dată aceste documente, pentru că comisia le va păstra în format electronic în baza sa de date și nu o să vă mai solicite de trei ori într-un an aceleași documente. Cea mai importantă uh, sarcină pe care o avem după 2020 este să armonizăm procedurile, mai ales procedurile pentru diferitele tipuri de programe, că e vorba despre programe de ajutor umanitar, de ajutor uh, uh pentru cooperare sau de uh, muncă de cercetare și vrem ca toate procedurile să fie ușor de uh, anticipat, să nu se tot modifice de la un an la altul. Mi-am respectat timpul pe care mi l-ați acordat. Cred că v-am dat o imagine de ansamblu a situației actuale, cam care sunt cifrele, v-am zis și încotro ne îndreptăm și eu sper că Um, această discuție va fi și o ocazie pentru dumneavoastră să luați notițe și să vă dați seama ce se poate face pe viitor. Vă mulțumesc! Ganz herzlichen Dank! Mulțumesc Comisiei pentru introducere, doamnei Hil Casado, și pot face acum trecerea către consultanții noștri care s-au ocupat de un studiu pentru Parlamentul European un studiu care privea ONG-urile și finanțarea lor. Și poate că îi pot adresa o întrebare vorbitorul, următorul vorbitor. Cine va ține discursul, domn, domnul Ackerman sau doamna Peru? Unde sunteți? Cine va prezenta raportul? Amândoi sau domnul Ackerman? Domnul Ackerman. Atunci permiteți-mi să vă adresez o întrebare din păcate, Comisia nu a răspuns la întrebarea mea inițială. În ce măsură fondurile impresionante care au fost prezentate, care merg către ONG-urile mari, sunt distribuite mai departe către ONG-uri mai mici. Și asta fără ca traseul banii să poată fi identificat. Ceea ce, ce se primește la nivelul celor mari este clar, dar avem plângeri din partea ONG-urilor mici care se simt dezavantajate. Ce facem atunci când ONG-urile mari primesc bani? Cum se distribuie aceste fonduri mai departe? Există transparență și la acest nivel? Există o documentație? Și asta ar fi o întrebare pe care aș vrea să vă adresez. Vă rog, uh, dumneavoastră aveți cuvântul acum. Uh, well, thank you very much. I just like to answer that. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă răspund la această întrebare mai întâi în baza studiului pe care l-am făcut. De la pagina 18 și până la pagina 20 există câteva detalii cu privire la sistemul privind transparența financiară. Aici sunt subliniate câteva dintre constrângerile cu care se confruntă sistemul. Bineînțeles, este foarte util să putem analiza o bază de date pe internet, dar în momentul în care încerc să analizez mai în detaliu, te lovești de obstacole foarte rapid, obstacole care fac imposibilă o analiză detaliată. Nu sunt sigur din prezentarea, din prezentarea anterioară dacă sunt uh, luate în vedere anumite măsuri pentru a rezolva situația. De multe ori, distribuția granturilor de către ONG-ul coordonator către partenerii din consorțiu nu este clară. Poate că mi-a scăpat ceva, dar din prezentarea anterioară nu înțeleg dacă se va aborda această problemă în viitorul apropiat, dar înțeleg că este o chestiune foarte complicată. Sunt uh, implicate foarte multe sisteme complexe. Nu este o problemă pe care o putem rezolva cu ușurință. Noi avem o scurtă prezentare acum în care încercăm să ne concentrăm pe cele două întrebări din uh, proiectul de program. Titlul studiului este Răspunderea democratică și control bugetar al organizațiilor non-guvernamentale finanțate din bugetul european. Cred că este important să subliniem un lucru. Nu este vorba despre un audit sau de, un, de o monitorizare. Feedback-ul pe care l-am primit din anumite părți ne arată faptul că așa a fost perceput, ca un fel de audit sau ca un fel de monitorizare. Însă studiul nostru nu face în uh, niciun punct, niciun fel de comentariu cu privire la conformitatea cu cerințele contractuale față de Comisia Europeană. Așadar, este vorba de observații cu natură generală. În ceea ce privește Comisia Europeană, principalele aspecte care au reieșit din studiul nostru este că există procese și sisteme cuprinzătoare pentru a monitoriza și pentru a controla granturile. Aici se include și sistemul de detecție și excluziune timpurie, EDES. Însă, după cum ați auzit deja, există Eh, de fapt, lipsește tipologia clară a organizațiilor, de exemplu, în sistemul de transparență financiară. De aceea este dificil să se facă analize de politică. Analize ale politicilor. Există și eh, neconcordanțe de date între sistemele comisiei. Cel puțin eh, asta concluzionăm noi în baza datelor pe care le-am primit. Este greu să corelăm informații primite uh, de la diverse surse din comisie. După cum am spus adineaur, redistribuirea granturilor nu este înregistrată. Sistemul de transparență financiară indică aceste chestiuni în anumite cazuri, dar este vorba doar de o sumă bugetată, nu este vorba despre, despre banii efectivi care sunt distribuiți la celelalte ONG-uri. Într-un caz, se părea că există o interpretare și o aplicare diferită a regulilor între diversele departamentele comisiei. Și încă un lucru care îngreunează viața ONG-urilor este faptul că lipsește claritatea la nivel de reguli în anumite cazuri. Există mai multe surse cu informații asemănătoare și acest lucru îngreunează respectarea regulilor. În ceea ce privește redistribuirea Dacă sistemul de transparență financiară este reprezentat de steagul UE din stânga, acolo se înregistrează finanțarea acordată unui ONG coordonator, însă acolo este practic un fel de cutie neagră. De la acel punct încolo este dificil să determinăm unde ajung banii, dacă ne uităm pe site-urile ONG-urilor, cum au fost uh, redistribuiți banii respectivi de la coordonator. Există anumite activități pe site-urile respective, anumite rezultate, dar este greu să facem legătura concretă cu anumite finanțări venite din partea Uniunii Europene. Aș dori să continui și să spun că am constatat că există o rețea cu foarte multe suprapuneri de ONG-uri. Există ONG-uri care a, sunt membre în anumite consorții și în altele, după cum a spus colegul meu, redistribuirea fondurilor nu este întotdeauna perfect clară. Există informații pe care trebuie să le ceri ca să le obții, care nu sunt direct disponibile. De multe ori a fost neclar cine ce face cu fondurile de la Comisia Europeană. Informațiile respective sunt greu de găsit. De asemenea, este dificil să facem o corelare între informațiile din FTS informațiile de la departamentele comisiei și uh, informațiile din rapoartele anuale ale ONG-urilor. Există foarte mari divergențe aici, așadar. Legătura dintre finanțarea Uniunii Europene și activitățile ONG-urilor, activitățile publicate ONG-urilor este greu de determinat. În ce privește vizibilitatea Uniunii Europene, ne-am constatat că ONG-urile furnizează niveluri diferite de vizibilitate pentru Uniunea Europeană. Poate că este vorba de un logo mare pe site sau poate că este vorba de un logo foarte mic al Uniunii Europene pe care trebuie să-l cauți ca să-l găsești. Am constatat că informațiile de evaluare cuprinzătoare și disponibile public, public sunt uh, foarte limitate. Aș dori să mă refer la vizibilitatea Uniunii Europene. Noi aici ne-am concentrat într-o oarecare măsură recomandările. ONG-urile ar trebui să își respecte obligațiile contractuale, dar se pare că anumite ONG-uri primesc sume foarte mari de bani din partea Uniunii Europene și ar fi nevoie de un nivel mai mare sau mai coerent de vizibilitate ar fi de dorit acest lucru. Noi nu, sugerez fapt, noi nu sugeram faptul că ONG-urile nu respectă condițiile, dar am sugerat faptul că linia directoră cu privire la vizibilitate ar trebui să fie uh, revizuită. Vă mulțumesc. Și în ceea ce privește recomandările pe care le putem face, acestea ar fi următoarele. O definiție comună pentru ONG-uri este problematică. Ca să putem analiza însă finanțarea, ar fi totuși un pas în direcția cea bună să identificăm măcar și să cădem de acord asupra unor definiții pentru mai multe tipuri de organizații, fără să folosim direct termenul ONG. Și atunci măcar ar putea exista oarecare filtrare a organizațiilor care nu sunt interesante, nu sunt vizate de analize de exemplu, instituțiile de cercetare sau universitățile. În mod ideal, un sistem gestionat de comisie pentru înregistrarea și gestiunea finanțărilor și granturilor ar fi de mare ajutor și ar putea elimina discrepanțele. Ar face sistemul să fie mai ușor de înțeles. Însă, după cum spuneam, este o problemă complicată care va cere foarte mult timp. În decursul studiului ne-am confruntat cu un caz aparte. Feedback-ul ne sugera că decât să mizăm pe organizații să raporteze anumite, anumite situații către comisie, în, cel puțin în cazul ONG-urilor mai mari, comisia ar putea juca un rol mai proactiv, să revizuiască într-un rol mai proactiv problemele care apar. Toate aceste chestiuni care ar trebui să facă obiectul atenției comisiei. Apoi, în ceea ce privește vizibilitatea, M-am referit deja la acest lucru și aș dori să adaug un lucru. Nu e vorba doar de adăuga un logo pe aici, pe col, un logo, pe aici, pe acolo. E vorba de a furniza în mod clar informații cu privire la finanțare, din ce program vine finanțarea, ce finanțare au primit organizațiile de lungul anilor de la comisie. Toate aceste informații trebuie să fie disponibile public într-o manieră mult mai coerentă, atât la nivel de comisie, cât și la nivel de ONG-uri, în așa fel încât o persoană interesată nu trebuiască să sape după aceste informații. Și aș mai dori să spun un lucru, mai multe ONG-uri la în etapa de feedback, ne-au spus că există foarte multe informații disponibile. Și acest lucru este adevărat, dar e ca un fel de puzzle. Foarte multe piese de informații. Dacă ai uh, timp și ai chef, poți să coroborezi informațiile unele cu altele, dar problema este că de multe ori oamenii nu au nici timp și nici bugetul, nici uh, Mm, resursele de a corobora toate aceste informații. Ja, ganz herzlichen Dank. Mulțumim călduros. Am convenit să avem runda de întrebări abia după ce trei prezentări, pentru că are mai mult sens, o facem chiar, o prelungim puțin. Deci, ca să nu depășim cadrul propus, aș zice să avem cele două prezentări din partea Comisiei, apoi Curtea de Conturi și abia apoi să avem o rundă de discuții mai extinsă. Îl, îi dau cuvântul acum domnului Jean-Louis Ville, care este director la Digi pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare. Aveți cuvântul? Unde sunteți în sală? Aici v-am văzut. Mulțumesc. Aveți cuvântul și uh, puteți prezenta. Um, first of all, thank me. Mulțumesc. Uh, you all know that uh, civil society organizations have become major. Există câteva organizații majore care sunt beneficiarii principali. Ce cred eu? Poate că a fost un prilej pe care l-am ratat, un prilej de discuție. Dezbaterea s-a concentrat prea mult pe ONG-uri. Bun, ele reprezintă un capitol important al finanțării, dar este doar o parte a societății civile, doar 25%. Există alte părți cu o finanțare mult mai mare. Există fonduri îndreptate către dezvoltare și cooperare. Am ascultat foarte atent prezentările și concluziile. Este un pas înainte comparat cu stadiul din 2012. Am vrut să vedem dincolo de grupul de ONG-uri. Bineînțeles că ONG-urile joacă un rol important, însă ele fac parte dintr-un tablou mai amplu. Există tot soiul de alte organizații, partenerii sociali, cooperative și tot soiul de organizații cu alt statut mai ales în zona de dezvoltare. Am vrut să subliniez acest lucru de la început. Am auzit care sunt discuțiile legate de definiția ONG-ului. În orice caz, noi am încercat să ne concentrăm asupra acestui lucru în activitatea în activitatea noastră. Din octombrie 2012 a existat o astfel de tentativă într-o comunicare a Comisiei, a DG-ului pe care îl reprezint. Este un, uh, o definiție care a fost inclusă în regulamentul DCR și care cuprinde mai multe elemente. Vă pot citi definiția dacă vreți. Este destul de Uh, extinsă, amplă, nu este una juridică. Există 28 de situații diferite în statele membre. Dacă vă uitați la stadii și la cadrele legale, aici se cuprind mai multe elemente, pentru că până la urmă fiecare stat membru are uh, un regulament propriu cu privire la ONG-uri. Deci pot apărea chestiuni foarte delicate când vine vorba despre libertatea de exprimare și de asociere. După cum știți, UE nu oferă pârghii de cofinanțare ONG-urilor. Și trebuie să știm acest lucru. Finanțăm proiecte, într-adevăr, ne îndreptăm susținerea către obiective și rezultate legate de proiecte care pot fi puse în răspunderea ONG-urilor. Deci, practic, finanțăm proiecte și uh, acele proiecte trebuie să poată fi urmărite în mod transparent. Noi nu evaluăm celelalte activități de care se ocupă aceste organizații, presupunând că se petrec în cadrul legal. Bun, e bine de știut acest lucru. Să vă dau și un exemplu, dar există și multe alte exemple. Susținem Fundația Conrad Adenauer, Friedrich Ebert, în zona de dezvoltare, când vine vorba de achizițiile publice, nu pentru că sunt organizații publice, și, sau pentru că sunt organizații ONG-uri și nu pentru că sunt afiliate unui partid sau altuia, altui partid. Mai există și alte exemple. Faptul că un ONG are o orientare sau nu, nu reprezintă un element cheie pentru noi. Noi examinăm proiectul pe care ni-l propun și dacă se uh, îndeplinesc criteriile, atunci, bineînțeles, câștigă licitația respectivă. Și atunci uh, se întocmește contractul. Bun, ONG-urile se pot uh, ocupa și de advocacy, dar nu este singurul lucru dacă ne uităm ce finanțează ECO și DEFCO, o mare de proiecte, majoritatea lucrurilor se petrec în diferite state. E destul de clar atunci când vorbim despre uh, uh, medicală și sprijin pentru persoanele, pentru oamenii din Aleppo, din ei bine, aici doar uh, ONG-urile locale pot prelua astfel de sarcini și nimeni altcineva. Sunt tot soiul de uh, proiecte la care chiar ne bucurăm să colaborăm cu ONG-urile. Bun, acum uh, ponderea cazurilor problematice nu este mai mare decât în cazul unor cooperări cu tot soiul de organizații din mediul privat sau internaționale, ci din potrivă, ONG-urile au un avantaj pentru că ele uh, lucrează la fața locului și sunt mai, mai ușor de urmărit. Există contracte publicate online, există practic toate datele necesare, deci avem o transparență deplină. Indiferent de obligațiile respective, de criteriile de îndeplinit. Din câte înțeleg, există îngrijorare pentru că se spune că la nivel de comisie nu e foarte clar ce face un departament sau altul. Există tot soiul de proceduri, de gestiune. Mă rog, regulile de bază sunt aceleași, dar apar diferențe la nivel operațional. Nu eu sunt cel care trebuie să decide dacă este nevoie de un sistem centralizat sau nu. Cred că colegul meu uh, vă va spune mai multe. Și în cele din urmă avem fonduri care merg către un consorțiu de ONG-uri S-a spus că nu este foarte clar unde merg banii aici, nu este foarte transparent. Să vă reamintesc că noul regulament financiar prevede ca Comisia să semneze contractul cu ONG-ul uh, conducător, dar și cu alte ONG-uri, cele care sunt cofinanțate. ceea ce este o povară administrativă câteodată, dar după cum am văzut în ultimii ani, consorțiul poate avea 50 de coaplicanți. Încercăm să îmbunătățim situația aici. Mă voi opri însă, pentru că deja am vorbit prea mult și uh, mă bucur să vă pot răspunde la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Da, vă mulțumim călduros, domnule Vil. Întrebarea dumneavoastră a fost, de fapt, de ce ne preocupă acest subiect, pentru că totul este reglementat, de fapt. Vă rog să aveți uh, înțelegere. Dacă tot suntem în zona de ajutor pentru dezvoltare, ajutor uh, pentru vecinătate, dacă ne tot străduim să avem delegații, există rapoarte ale curții de conturi și știm toate aceste lucruri și suntem informați până la virgulă, dar există și un unghi mort. Atunci când nu știm cine primește bani fonduri europene, trebuie să lămurim situația și aici vă rog să nu ne criticați abordarea, faptul că vrem un sistem centralizat, faptul că vrem să verificăm trasabilitatea. Pentru noi nu contează ce fel de sistem va fi, dar vrem să fie un sistem simplu care să poată fi utilizat de un om normal care vrea să înțeleagă ce se întâmplă cu banii. Îmi pare rău, ă, asta ă, ne depășește capacitățile, și mm, atunci când va trebui să lămurim lucrurile să, mm, mm, pentru utilizatori, pentru contribuabili, atunci o vom și face. Următorul vorbitor este domnul Strasser, care este directorul adjunct de la UNIT, de la Life Program. Aveți cuvântul. Bună ziua! Este plăcerea mea astăzi să vă prezint programul uh, live care se ocupă de mediu și acțiuni în domeniul climei, deci pentru perioada 2014-2020 să vă spun în, uh, uh, în ce în cadru sprijinim noi ONG-urile. Totul se referă la considerentul 34 și anume Convenția Arus, um, care prevede protecția mediului și participarea societății civile de fiecare dată când trebuie făcută uh, o evaluare de mediu sau un studiu de um, impact. Și se spune că ONG-urile și rețelele de ONG-uri trebuie să fie sprijinite pentru că sunt uh, purtătorii de cuvânt a grijilor cetățenilor. De asemenea, ele pot să fie utile pentru conștientizarea publicului, pentru a pune în aplicare legislație, pentru a trage semnalul de alarmă în cazul în care apar probleme neprevăzute. Regulamentul LIFE are un articol, numărul 21, și se, oferă, se referă la aceste granturi operative. Acolo se stipulează sprijinirea ONG-urilor din domeniul uh, uh climei și a um, protecției mediului, astfel încât acestea să poată să sprijine punerea în aplicare a politicilor europene și pentru a promova o mai bună guvernanță în aceste domenii. În programul nostru Există câteva uh, cifre. Noi în fiecare an acordăm 10 milioane de euro cu titlu de sprijin pentru ONG-uri și rata de cofinanțare este de 70%. Anul acesta Comisia a hotărât ca rata maximă de cofinanțare să fie de 60%. Cum ne alegem partenerii, cum alegem uh, ONG-urile? Lansăm uh, Uh, de fiecare dată un um, acord de parteneriat cadru care este valabil 2 ani de zile. Ultimul a fost lansat pentru perioada 2016-2017. Acest uh, apel la proiecte este publicat pe site-ul nostru internet. Uh, selecționarea um, aplicanților se face cât mai transparent cu putință, se spune clar care sunt criteriile de eligibilitate Bineînțeles că trebuie să fie vorba despre ONG-uri, deci organizații non-profit cu personalitate juridică, uh, să fie private, independente și să fie prezente în cel puțin trei state membre. Selecționarea se face prin, uh, făcând apel la experți internaționali. Noi folosim experți internaționali ca să uh, garantăm independența și nepărtinirea în cadrul, în cadrul procesului de selecționare. Am primit 66 uh, de um, cereri ultima oară și am selecționat 32 de ONG-uri. Cum este defalcată această cifră? 65% în domeniul politicii de mediu și 35% în domeniul politicii uh, climatice. Care sunt tematicile, uh, domeniile în care aceste ONG-uri sunt active? Vedeți 35% uh, în domeniul biodiversității, 8% în domeniul apei, 9% în domeniul agriculturii, 25% în domeniul climei și așa mai departe. Ultimul meu slide este ca să vă atrag atenția asupra site-ului nostru web, unde veți găsi în rezumat, prezentarea proiectelor pe care le-am selecționat și care au fost finanțate. Dar de altfel puteți să găsiți toate proiectele finanțate, selecționate în ultimii 15 ani. Aș vrea mai eh, să mai adaug câte ceva. De ce programul LIFE finanțează ONG-uri? În primul rând, așa cum am spus de la bun început, Comisia are obligația legală de a sprijini ONG-urile pentru că scrie acest lucru în regulamentul LIFE. În al doilea rând, Comisia este bucuroasă că are această obligație pentru că vrea să promoveze buna guvernanță în domeniul uh, protecției mediului și a climei prin intermediul ONG-urilor și selecționarea ONG-urilor are drept acest are drept scop să permită societății civile să se implice într-o mai mare măsură în aceste domenii. Ne așteptăm din partea ONG-urilor să ducă campanii de conștientizare, să ne ajute cu punerea în aplicare legislației, de obște legislației europene și de asemenea ne așteptăm din partea lor să fie uh, uh, uh, gardienii bunelor practici și a uh, conformității cu legislația europeană și de asemenea uh, uh când sunt oameni cu experiență în anumite domenii îi folosim și pe post de expert pentru proiectele legislative. Vreau să revin asupra unor critici adresate des apropo de tema finanțării ONG-urilor. Multă lume spune că aceste ONG-uri nu sunt chiar atât de independente. De fapt, atunci când finanțăm uh, uh, ONG-uri chiar și pentru cheltuielile operative, noi nu le încredim în vreun fel libertatea, din potrivă le cerem să fie cât mai uh, deschiși și obiectiv cu putință în ce privește politicile europene. Deci noi vrem să le păstrăm independența. ONG-urile sunt libere uh, să își exprime punctul de vedere. Noi sprijinim ONG-urile și le dăm uh, posibilitatea să se exprime liber. De aceea sprijinim ONG-urile. Uneori ni se spune că uh, suferim de un deficit de transparență Însă, cum vă spuneam, toate apelurile la proiecte sunt publicate pe site-ul live, criteriile sunt cât se poate de clare, de transparente și lista ONG-urilor selecționate este publicată pe site. Deci felul în care noi alegem aceste ONG-uri de finanțat uh, nu are nimic opac. O altă critică des formulată este că am selecționa doar anumite ONG-uri, dar este normal pentru că noi tocmai trebuie să alegem ONG-uri care sunt active în domeniile pe care le finanțează LIFE. ONG-urile au un program de lucru uh, pe care îl monitorizăm îndeaproape și care este verificat de către uh, uh Comisia Europeană. Acest program de lucru este uh, discutat în comun cu ONG-ul care obține finanțare. Comisia înțelege când există opinii divergente, pentru că uh, aceste opinii ne permit să fasonăm politica de mediu și politica în domeniul uh, protecției climei și de aceea vom continua cu programul LIFE să finanțăm ONG-uri care sunt pertinente pentru aceste domenii de competență. Mulțumim frumos, domnule Strasser. Mi s-a părut interesant că vorbiți de costuri operaționale, de subvenții, de acorduri privind obiectivele și mă bucur că există și alte DG-uri care au astfel de acorduri uh, de obiective. E bine că pot exista astfel de acorduri reciproce. Și bun, pot fi acorduri care se încadrează în spectrul politic și trebuie văzut uh, cât de departe merg aceste acorduri. Poate sunt uh, școliți chiar lobbyiști, poate că există evenimente speciale și aici am ciulit urechile când ați spus aceste lucruri. Vă mulțumim, în orice caz este o contribuție în favoarea unei transparențe mai mari. Și acum trecem la Curtea Europeană de Conturi. Domnul Denis Wernerus se ocupă de ONG-uri. Vă rog, domnule Wernerus, aveți cuvântul. Mulțumesc. Curtea Europeană de Conturi vă mulțumește pentru invitație. Înainte de a începe prezentarea în engleză, vreau să subliniez faptul că ea acoperă Europa globală și nu ONG-urile din statele membre care sunt active acolo și care primesc eventual finanțare. To start my introduction, uh, European Court of... Pentru început, o scurtă introducere. Curtea Europeană de Conturi auditează în principal beneficiarii în momentul în care sunt uh, anumite ONG-uri puse în situația de audituri pentru legalitate sau regularitate. Ne concentrăm pe cheltuieli și rezultatele noastre apar în raportul nostru anual și în uh, rubrica Global Europe din MFF. De asemenea, există și rapoartele anuale EDF și există și patru rapoarte speciale la care aș dori să mă refer astăzi. Este vorba despre uh, rapoarte de audit de performanță. În acestea, noi analizăm chestiunile mai în detaliu, inclusiv uh, sprijinul european acordat ONG-urilor. În 2009 am avut uh, un audit al gestiunii comisiei asupra actorilor non-statali în conformitate cu definițiile în vigoare. Ulterior am publicat un raport și cu privire la organizațiile ONU care pun în aplicare un număr foarte mare de programe prin intermediul ONG-urilor. Raportul din 2012 se referea la eficiența dezvolt, um, ajutorului de dezvoltare european pentru siguranță alimentară, iar toate aceste programe sunt puse în aplicare de destul de multe ONG-uri, aș de ne concentra pe ONG-uri în acel raport, și un raport mai recent cu privire la auditul EIDHR, Este vorba despre sprijinul Uniunii Europene în lupta împotriva torturii și pentru abolirea pedepsei cu moartea și în acest domeniu activează foarte multe ONG-uri. În toate aceste rapoarte și în munca noastră de audit, constatăm o problemă recurentă. Cum se definesc ONG-urile? Nu există un consens internațional în acest sens. S-au scris și s-au spus multe despre acest uh, subiect, inclusiv uh, în această audiere. Știm că nu este vorba de organizație ONU, știm că nu este vorba de organizație internațională. Acestea nu sunt ONG-uri. Am folosit definiția cu privire la actori statali, însă din ce în ce mai mult încercăm ca rapoartele noastre să fie mai clare pentru public, de aceea încercăm să folosim termenul ONG sau CSO. Deci în momentul în care începem uh, auditul, noi nu ne confruntăm cu problema definiției. Nu credem că este realizabil să avem o definiție, nu este fezabil. Pe măsură ce analizăm chestiunile din afara Uniunii Europene, ne dăm seama că este importantă substanța, nu forma. Dacă e vorba de ceva care funcționează ca un ONG, ne vom concentra pe acest lucru. Finanțarea ONG-urilor. Există mai multe riscuri aici toți beneficiarii comportă anumite riscuri din punctul de vedere al gestiunii financiare fiabile. Multe dintre aceste riscuri se referă și la beneficiari care nu sunt ONG-uri, adică majoritatea beneficiarilor. În contextul ajutorului pentru dezvoltare în domeniul umanitar, riscul mare îl determină contextul țării țintă, mai ales acolo unde este vorba de beneficiari locali, ONG-uri locale. Există un lanț complex la care participă organizații, și organizații uh, ONU, internaționale și altele pentru acordarea de granturi. Toate ace- toți, toți acești actori sunt uh, în diverse zone geografice și există opt instrumente diferite de cooperare pentru perioada 2014-2020. Iar aici ne referim doar la chestiuni în afara Uniunii Europene. Modalitatea de gestiune aplicată a ONG-urilor este gestiunea directă. Și în ceea ce vorbește modalitățile de ajutor, după cum și astăzi, este vorba în principal de granturi, dar se utilizează și alte modalități de ajutor. Ce este important, în momentul în care citim regulamentul mm, financiar, este principiul non-profit. ONG-urile transmit informații comisiei. Majoritatea informațiilor se bazează pe declarații pe proprie răspundere. Și metodologii de control diferă între direcțiile generale din cadrul comisiei. Informațiile pe care le avem din, din sistemul CRIS sunt incomplete și identificarea ONG-urilor este de, nu este de încredere. Sunt foarte puține informații pentru analiză și de aceea, în fiecare audit, noi trebuie să facem aceste, acești pași. În ceea ce privește riscurile de legalitate și regularitate, aici este vorba de granturi, așadar, principalul risc pe care l-am identificat în eșantioanele noastre statistice este cheltuiala ineligibilă. Granularitatea datelor noastre nu ne permite să furnizăm acest gen de date. Ele nu sunt publicate în uh, da, rapoartele anuale. Și, de asemenea, în cazul majorității beneficiarilor din acest domeniu, nu sunt ONG-uri din domeniul uh, ajutorului pentru rezultare și în domeniul umanitar. Este vorba de activități care nu sunt prevăzute în acordul de grant, cheltuieli care uh, s-au făcut în afara perioadei de implementare, rambursarea unor taxe ineligibile, uh, lipsa unor uh, documente esențiale. Toate acestea sunt printre principalele probleme pe care le constatăm. Când e vorba de contracte, principalele probleme sunt uh, când e vorba de contracte, problemele sunt în principal nerespectarea specificațiilor de acordare sau de licitație. Apoi, în ceea ce privește eligibilitatea ONG-urilor, ne putem gândi să analizăm din ce în ce mai în detaliu substanța. Poate că nu este un ONG care Oare nu este un ONG care apără interesele unui guvern sau interesele une, unui părți private? Oare nu este vorba de o metodă foarte isteață de a ascunde acest gen de um, interese oculte? Este extrem de dificil să uh, evaluăm acest lucru, deci nu, am, nu ne-am concentrat pe acest lucru. În ceea ce privește vizibilitatea Uniunii Europene, e vorba de granturi și multe dintre ONG-uri se bazează foarte mult pe finanțare europeană. Și ne-am aștepta așadar să existe un grad mai mare de vizibilitate, mai ales pe site-uri, în birourile ONG-urilor, de exemplu. Însă este greu să găsim steagul Uniunii Europene în aceste contexte. Riscuri în ceea ce privește performanța. Obiectivele ONG-urilor mult prea ambicioase. Este un o concluzie foarte interesantă. Am constatat-o mai ales în domeniul securității alimentare în Africa subsahariană și, de asemenea, în uh, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Nu este o problemă specifică ONG-urilor și statele membre au obiective mult prea ambițioase uneori. Am constatat, în, am constatat însă această problemă în mod clar și la ONG-uri. În uh, plus, mai avem și efectul de dispersie. În momentul la care avem uh, prea puțină finanțare și prea multe uh, proiecte mici, există acest efect de dispersie. Finanțarea și proiectele sunt mult prea mici, mult prea insuficiente ca să aibă un impact real. Nu este deloc eficient. Alte riscuri? Selecția proiectelor. Acest lucru s-a menționat deja în raportul din 2009. Care este paradigma aici? Avem ONG-uri mici, locale, cărora le trebuie finanțare mai mult decât oricare alt, oricare alt tip de ONG-uri. Aceste tipuri locale sunt și mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Și de asemenea îmbunătățesc uh, responsabilitatea, răspunderea la nivel local. Însă riscurile de gestiune financiară la acel nivel sunt mult mai mari riscul suprareglementării și al supra um, cheltuielilor. Articolul 124.4 din regulamentul financiar. Dacă se acoperă deja toate costurile financiare, atunci ne rămâne acei 7% și este dificil să audităm acei 7% ca substanță. Și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu răspunsuri. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, ganz herzlichen Dank. Vă mulțumim. Trebuie să fiu sincer și să vă spun că nu înțeleg de ce la fondurile structurale mergeți în mod just, justificat în direcția trasabilitate, verificare, control în statele membre și sunteți foarte active acolo, dar la programele Uh, din Europa care afectează, care privesc ONG-urile, nu sunteți atât de activi. Deci nu, nu înțeleg, eu un fel de lacună aici, din punctul meu de vedere, pentru că acolo ar fi tot curtea de conturi competentă, cred eu. Dar poate că acesta poate fi un capitol al raportului care să acopere o serie de întrebări rămase fără răspuns. Bun. Vom începe acum discuțiile toți cei prezenți pot uh, adresa întrebări comisiei și curții sau auditorilor. Am deja doi pe lista de intervenții, dar vreau să vă liniștesc. Vom da cuvântul imediat și ONG-urilor și apoi vom avea încă o rundă de discuții de vreo jumătate de oră. Deci vă rog să vă concentrați acum pe întrebări către comisie, către auditori și către Curtea de Conturi. Primul de pe lista de vorbitori, de intervenții, nu este aici. Domnul Des, mulțumesc domnule președinte, îmi cer scuze că nu am putut fi aici de la început, însă am urmărit cu interes ce s-a discutat. Am o întrebare către comisie, către Curtea de Conturi, de ce se procedează atât de diferit la fondurile europene? Eu am uh, acasă o gradă, o fermă și am probleme cu vecinul care arat unde nu a trebuit, a existat sancțiune de câteva sute de euro. Deci imediat apar sancțiunile la astfel de proceduri și eu nu pot să înțeleg cum de se distribuie fonduri ONG-urilor fără să se controleze până la ultimul cent. Toate aceste lucruri trebuie publicate atunci când se distribuie fonduri din, de la Uniunea Europeană și cer asta și la ONG-uri. Trebuie să existe o listă pe internet cine primește banii la sfârșit, cu nume, cu adresă, asta și în agricultură. Eu sunt publicat cu numele meu pentru că primesc fonduri europene și cer asta și de la ONG-uri. Eu sunt de 12 ani și jumătate în Parlamentul European și primim foarte multe vizite de la ONG-uri, mai ales la Strasburg și mereu pun întrebarea cine îi finanțează, pentru cine reprezi- pe cine reprezintă în mod legitim. Mă uit la lista cu membrii, vreau să văd ultimul bilanț contabil, vreau să văd cheltuielile și veniturile dar când pun aceste întrebări, eh, reprezentanții nu mai vin. Ei nu sunt dispuși să publice în mod transparent toate aceste sume. Eu nu sunt dispus, bun, în paranteză spus, există și ONG-uri bune, nu vreau să fiu înțeles eh, prost, dar nu sunt de acord ca ONG-urile să fie finanțate uh, Uh, și să redistribuie apoi cele care uh, au primit 50.000 de euro pentru a uh, pleda în favoarea unui îngrășământ chimic sau altul. Da, mulțumesc pentru contribuție. A fost o întrebare la care pot răspunde atât curtea cât și domnul Strasser, dar a, vreau să amân puțin runda de răspunsuri, poate vă puteți pregăti declarațiile, dar acum vine domnul Iaru, următorul de pe listă. Vă mulțumesc, mulțumesc Comisiei pentru prezentare, mulțumesc pentru rezultatele studiului și mulțumesc Curții de Conturi. Promit că voi încerca să rămân decent în această discuție și calm, deși nu este foarte ușor, pentru că există o presiune constantă la nivel de ONG-uri, există investigații, anchete penale, campanii de presă și așa mai departe. Când vorbim deci despre ONG-uri, pot uh, reprezenta poziția lor și trebuie să spun că studiul pe care îl avem în față, are cumva, lasă senzația că nu este complet. Mai întâi trebuie să spun că eu pledez pentru transparență în toate sectoarele, inclusiv în, la un nivel de ONG-uri, la corporații și administrația publică și așa mai departe. Pentru a fi sincer, Concluziile sau recomandările studiului nu îmi ridică probleme prea mari. Sunt destul de rezonabile, ci cumva destul de moi. Reglementare mai bună pentru ONG-uri, asta este ok. Uh, nu, ONG-urile se opun uh, prevederilor europene. Cred că dacă nu ne îmbunătățim însă legislația prin finanțarea vor apărea probleme. Cred că de asemenea publicarea mai bună, mai transparentă a datelor ce privesc ONG-urile ar fi un pas înainte. Cred că însă datele sunt însă disponibile, dar uh, cei care gestionează acele date la Comisia Europeană sunt cei care trebuie să le pună la dispoziție și nu statele membre. Ar trebui apoi să ne concentrăm pe ei, pe cei care trebuie să publice datele. Deci pledez pentru trasabilitate, transparență, însă trebuie să spun că atunci când vine vorba despre probleme, nu ONG-urile le creează. Fondurile prevăzute în buget, cam un miliard de euro, comparat comparabil cu fondul pentru agricultură, menționat de domnul Des, deci e un fond foarte vizibil. Dar nu este cea mai mare sumă pe care o cheltuie UE. În al doilea rând, banii cheltuiți de ONG-uri sunt foarte bine uh, controlate. Există controle ex ante, ex post, există tot felul de cereri ale diferitele, diferitelor foruri de gestiune, DG-uri și așa mai departe. Eu lucrez foarte des cu ONG-urile și văd cum apar mereu poveri administrative când vine vorba de întocmirea rapoartelor și așa mai departe. Deci întotdeauna există un control eficient. Poate că nu este vizibil pentru public, dar este un control foarte strict al cheltuielilor uh, fondurilor europene de către ONG-uri. Totodată am ceva probleme cu titlurile din studiu. Acolo se spune trasabilitate, control bugetar al ONG-urilor finanțate de, din bugetul UE și apoi pe pagina 8 primul alineat al rezumatului, acolo se vorbește despre influența mișcărilor politice în UE, care nu este o chestiune ce ține control financiar. Cine este cel mai influent cine are cea mai mare influență. Și când vine vorba de astfel de lucruri, eu ridic mereu problema cine este cel mai influent la nivel decizional la, în Comisia Europeană. Nu știu dacă vicepreședintele a răspuns la asta sau nu, dar comisia, comisarul nostru are deja informația că care are în portofoliu de uh, acțiuni la Deutsche Telekom. Și uh, atunci trebuie chiar să vedem cine are influență și cine nu. Bun. Există câteva observații minore, dar nu am destul timp la dispoziție. Un lucru pe care vreau să-l menționez, când vine vorba despre finanțare, finanțarea ONG-urilor în UE și cele cinci studii de caz, sau două din cinci, care nu sunt finanțate de către UE, cum să zic, sunt, uh, pun la îndoială uh, claritatea acestui studiu. Și ultima observație, dacă vom căuta probleme la ONG-uri, bun, văd niște probleme legate de finanțare. Dar uh, există și problema accesului la finanțare. ONG-urile mici nu pot Uh, obține finanțări din cauza controlului uh, multinivel. Există într-un sistem democratic totuși ONG-uri mici care nu pot primi finanțare, ceea ce nu e în regulă. Există tot felul de uh, scheme de finanțare care nu sunt accesibile. Și o a treia problemă, care nu a fost inclusă în studiu, guvernele. Nu este un atac uh, îndreptat împotriva obiectivelor inițiativelor cetățenești, dar sunt foarte multe lucruri de făcut în această zonă, uh, însă nu, nu, nu în direcția obiectivelor menționate în studiu. Da Văd că v-ați adus uh, admiratorii cu dumneavoastră, stimate coleg. E interesant. Dar acum uh, dăm domnului Ghizica cuvântul. Domnule președinte, spre deosebire de colegul uh, Iavor, nu voi încerca să țin o coprezentare din Uh, perspectiva contribuabilului german sau european, este un, o conferință destul de tristă, care ne aduce cu picioarele pe pământ. Nu avem o definiție cu privire la natura unui ONG. Deci e destul de subțire temeiul uh, aici și am constatat că la Comisia Europeană, la diferitele direcții generale, lucrurile se aplică în mod diferit. Deci nu există nici măcar un temei juridic uh, acordat. Deci dacă vine vorba despre redistribuirea fondurilor către ONG-uri terțe, evaluatorii vorbesc despre un black box. Deci, practic, este o pușculiță neagră, lucrurile se desfășoară netransparent și care ar trebui să fie aici mesajul pentru contribuabilul european. Mă uit la răspunsul Comisiei Europene, care spune acolo că vrem simplificare. Bun, nu te poți împotrivi niciodată, Vrem mai multe cereri electronice, deci digitalizarea poate fi un răspuns, iar regulile trebuie să fie adaptate. Însă nu e aici vorba despre o uniformizare, ci a regulilor, ci a uniformizarea temeiului juridic. Ce face Comisia concret, astfel încât nu doar prevederile să fie armonizate, ci și ca între diferitele direcții generale să se pună în aplicare toate aceste reguli în mod unitar, pentru că abia atunci avem un uh, temei juridic unic. Mulțumesc. Din public îl mai avem pe un domn care uh, solicitase să intervină la început. Uh, dumneavoastră, puteți să vă prezentați? Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, Carl Dolan de la Transparency International, biroul european și, după cum vă închipuiți, transparența și răspunderea uh, la nivel european sunt foarte importante pentru noi și, într-adevăr, ne-am confruntat cu multe dintre aceste probleme, de exemplu, din punctul de vedere al transparenței și răspunderii în uh, domeniul uh, cheltuirii fondurilor structurale. Chestiunile acestea însă sunt transversale pentru toate fondurile europene. Un aspect menționat în uh, raport, de exemplu, trasabilitatea foarte proastă a felului în care ajung banii de la consorții uh, de la partenerul principal din consorțiu la ceilalți parteneri. Constatăm acest lucru și în orizont 2020, la nivelul universităților, finanțarea de consorții de IMM-uri și în multe alte situații apar probleme asemănătoare. Am o întrebare așadar pentru domnul Ackerman, autorul studiului. În ce măsură, în momentul în care ați cules informații pentru studiul dumneavoastră, ați constatat că aceste probleme nu sunt uh, Adică sunt probleme doar pentru ONG-uri. Și în ce măsură sunt ONG-urile mai bune decât IMM-urile sau mai proaste decât IMM-urile sau decât universitățile în acest domeniu sau decât autoritățile publice sau de către toate celelalte, uh, toți ceilalți beneficiari de um, fonduri europene. Mulțumesc pentru această întrebare. Însă trebuie să încheie aici runda de dezbateri. Așteptăm și răspunsurile, însă ulterior vom mai avea o rundă de întrebări. Cei care mai sunt pe listă, vin acum mai întâi colegul Petera, colega. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, dziękuję za głos. Mam następujące dwa pytania. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc frumos și că mi-ați dat uh, ocazia să iau cuvântul. Mă refer și eu la faptul că nu avem o definiție a ONG-urilor. Că nu avem cum să avem o asemenea definiție armonizată pentru că fiecare stat membru are propriile sale criterii și propria sa legislație. Eu însă m-am ocupat de o organizație non-guvernamentală în Polonia Și chiar vreau să știu cum definiți această organizație non-profit. Pentru că noi avem uh, două categorii în Polonia, fundațiile asociații și apoi există o altă subdiviziune, sunt cele care au caracter uh, economic și cele care nu um, desfășoară activități economice. Deci cum puteți să hotărâți dacă o organizație care solicită finanțare europeană este cu adevărat o organizație non-profit? Pentru că tocmai acesta este pericolul, ca banii să fie folosiți uh, în mod uh, absolut uh, mm, ilegal, dacă nimeni nu controlează. De asemenea, cred că riscăm ca sub această umbrelă a ONG-urilor să se ascundă tot felul de grupuri de lobbyiști. S-a întâmplat și în Polonia. Unele asociații se numeau ONG-uri, dar de fapt erau doar asociații economice foarte active la Parlament și care desfășurau doar activitate de uh, uh, lobbying. De aceea vreau să știu mai în amănunt cum anume sunt uh, protejate fondurile europene de comiterea unor eventuale abuzuri. Mulțumesc. Este tot o întrebare adresată Comisiei și voi ruga pe domn să răspundă la aceste întrebări. Apoi colegul Bogan. Yeah. <coughs> Uh, thank you, Chair. Uh, unfortunately... Mulțumesc, domnule președinte. Din nefericire am ratat uh, majoritatea prezentărilor, însă aspectele pe care doresc să mă concentrez se bazează pe experiența mea anterioară. Înainte de 2009 am fost liderul unui uh, comitat în țara Galilor. Cred că am fost primul comitat care a, organ... care a semnat un contract cu ONG-uri în uh, acea zonă și am spus că ne interesează să furnizeze proiecte și servicii în numele comitatului, însă de multe ori uh, comitatul um, ar fi putut finanța acele servicii și proiecte, iar în alte cazuri acestea erau finanțate din Uniunea Europeană. Este vorba despre proiecte cum ar fi uh, credință pentru copii, uh, oportunități de formare pentru tineri și așa mai departe. Pe mine ce m-a frapat de fiecare dată? Uneori puteți afla dacă o organizație cheltuie, cheltuie bani așa cum trebuie, pentru că Există audituri, însă unele organizații spun că sunt prea multe audituri, 2, 3, 4 audituri. În urma acestora se poate afla unde s-au cheltuit banii și dacă au fost cheltuiți corect, dar mai greu este, mai greu este de aflat dacă banii sunt cheltuiți în mod eficient. Trebuie să găsim metode să ne asigurăm că fiecare ONG care furnizează servicii și face proiecte pe bani europeni poate să facă acele proiecte, să le pună în aplicare cu adevărat și să aibă rezultate. Pe mine asta mă interesează. Ați spus că trebuie să ne, directă, să ne direcționăm întrebările către Comisie și Curtea de Conturi și eu asta doresc să fac prin întrebarea mea. Cum putem aplica principiul acesta de audit bazat pe performanțe pentru ONG-uri să ne asigurăm că ele furnizează rezultate concrete pe banii europeni? Și apoi voi avea câteva întrebări și pentru reprezentanții ONG-urilor. Poate că ei ne vor putea spune din punctul lor de vedere cum ne putem asigura că ONG-urile prime, care primesc fonduri europene nu doar cheltuie acei bani în mod corect, dar și furnizează rezultatele scontate. Mulțumesc și ultimul de pe lista de vorbitori, colegul Țeler. Mulțumesc. Pentru mine e mereu și o problemă de modul în care te percepi. ONG înseamnă, pentru mine cel puțin, o organizație care funcționează în afara statului, a guvernului, și asta în mod independent. Și de aceea nu are voie să devină dependentă de guvern. Am avut o vizită de studiu în SUA și m-a surprins să văd acolo că existau organizații care Uh, nu se descriu ca ONG-uri uh, și oferă sprijin pentru persoane fără adăpost și tot soiul de zone sociale. Deci sarcini care cumva sunt uh, treaba statului, ce puțin în Germania. Când i-am întrebat ce fel de fonduri primesc de la nivel central, s-au uitat la mine cu ochi mari și uh, M-au întrebat de unde a venit ideea că primim uh, bani de la stat. Noi aici lucrăm pentru oameni pentru că statul nu își îndeplinește sarcinile. Și eu pledez ca acolo unde statul nu are destule forțe la dispoziție, să pot apela la astfel organizații pe care le finanțez și care preiau sarcina. Însă când am organizații care se descriu ca ONG-uri, bun, și asta trebuie să se poate și dovedi, deci când am astfel de ONG-uri care se finanțează din bani publici și intervin în procese politice, acolo cumva s-a depășit o limită. Până la urmă e vorba despre un ONG adevărat sau uh, despre organizație care se ocupă de procedurile politice. Și aici uh, cred că ar trebui să lucrăm mai mult. Da, mulțumesc. A existat o serie de întrebări. Aș vrea să propun să vină răspunsuri de la Curtea de Conturi, de la auditori și de la domnul Strasser, domnul Pani. Mai sunt vorbitori. Dacă nu, aș vrea să dau mai întâi cuvântul Curții de Conturi. Um, the, as, as was mentioned, the, um... După cum s-a menționat, finanțarea ONG-urilor în domeniul ajutorului umanitar și dezvoltare se realizează în principal prin gestiune directă. La Curtea de Conturi, pentru noi acest mod de implementare bugetară este mai puțin riscant decât fondurile structurale sau fondurile agricole. Se realizează controle intensive de către comisie prin DG sediu, ă, prin DG la sedii și la delegații. Există un control direct asupra cheltuielilor. Problema pe care am identificat-o este problema la, de acces la informații, sisteme diferite de la o direcție generală la alta și problema eterogeneității um, întregului peisaj. Avem aici diverse fonduri, RDF, ESF și așa mai departe, și fiecare are specificitățile sale în funcție de zona geografică unde este pusă în aplicare. Prin această prismă trebuie să înțelegem evaluarea riscurilor. Din acest motiv, probabil, și uh, în 2009 am subliniat faptul că auditul de performanță se concentrează în principal pe ONG-uri. Toate riscurile pe care le-am menționat provin din experiențe reale cu audit, auditul de performanță și auditul financiar. Riscurile acestea apar și la nivelul altor beneficiari. De asemenea, trebuie să înțelegem lucrurile în context. Suma totală pentru rubrica MFF uh, CFM uh, Europa Globală este doar o parte mică dintr-o parte a bugetului european. Sper să aveți o perspectivă mai largă acum cu aceste răspunsuri și, bineînțeles, dacă Parlamentul European dorește ca a noastră curte de conturi să lanseze un um, audit de performanțe pe un anumit domeniu, poate să ne o ceară și multe dintre rapoartele noastre recente țin seama, de fapt, de astfel de cerințe specifice venite în partea Parlamentului. Danke, Dan. Mulțumesc. Aș propune să răspundă domnul Strasser acum, de la Comisie. Mulțumesc. Eh, Aș dori să mă refer la câteva întrebări care au survenit. Cum lucrăm cu programul LIFE în relație cu ONG-urile? Criteriile pentru programul LIFE sunt foarte eh, stricte. Cerem raportul activității în întreaga istorie a ONG-ului. Cerem, cerem bilanțuri în așa fel încât să știm dacă ONG-urile sunt cu adevărat independente, dacă sunt non-profit. De asemenea, cerem structuri foarte clare cu privire la membrii ONG-urilor. Vrem să știm cine face parte din aceste organizații non-guvernamentale. Și în etapa de apel, cerem și ce program de lucru își propune ONG-ul, iar acest program de lucru este făcut public. Acele programe de lucru finanțate de programul LIFE trebuie să fie orientate către politici de mediu și de acțiuni de climă. Aș dori să mă refer și la independența sau dependența. Rata de cofinanțare este de maxim 60% la ora actuală, însă din cele 32 de ONG-uri, multe dintre acestea sunt sub 60% cofinanțare. Avem ONG-uri care sunt cofinanțate doar 25%, iar în ceea ce privește criteriile, avem foarte mare grijă ca ONG-urile să aibă activități de, în domeniul culegerii de sponsorizări, strângerii de, sponsorizări și uh, strângerii de fonduri. Dorim ca aceste ONG-uri să fie active, să fie sustenabile. Cam atât am avut de spus uh, deocamdată. Vă mulțumesc. Mulțumim frumos, domnule Strasser, pentru lămuriri. De la Digi Eco, domnul Panigali. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt Pani Gali de la DG ECO, care răspunde de finanțare și control bugetar. Mă simt obligat să mă aplec asupra câtorva chestiuni menționate de vorbitori. Câteva au fost deja menționate de antevorbitorii mei între timp, dar bineînțeles bugetul umanitar reprezintă doar 0,6% din bugetul UE și nu ar trebui să fie uh, un pretext pentru a oferi finanțare fără a o controla. Bun. În al doilea rând, vreau să resping ideea că deși lucrăm în uh, teatre de o operațiune foarte dificile, noi controlăm acele, acel ajutor umanitar. Deci resping ideea că nu există un control acolo. Există o evaluare foarte, foarte exactă. Lucrăm cu parteneri, avem 120 și ceva de parteneri, dintre care 97, bun, sunt ONG-uri, un număr foarte mare, deși nu oferim finanțare în fiecare an partenerilor noștri, pentru că avem și limite bugetare, le ajutăm cam, cam pe o treime dintre acestea. Dar se trece printr-o evaluare foarte strictă, una exante, verificăm îndeplinirea criteriilor care trebuie respectate. Există regulamentul pentru uh, ajutor umanitar, trebuie să fie organizații non-profit și trebuie să își aibă sediul în țările unde oferim finanțarea și trebuie să se supună criteriilor de natură operațională, nu numai financiară. Deci trebuie să oferim acest ajutor umanitar uh, într-un anum, într-o anumită perioadă de timp și așa mai departe. Avem uh, un mediu de control foarte solid. Trebuie să decidem mai întâi care este organismul eligibil pentru finanțare și apoi de la propunere până la final avem o monitorizare, monitorizare foarte exactă. Una din, uh, una din specific, caracteristicile specifice ale Oco este că avem uh, o rețea mare de asistenți tehnici, peste 450 de asistenți tehnici la fața locului, care lucrează cu partenerii, monitorizând, controlând proiectele. La toate aceste proiecte avem uh, controle ex post. Putem să ne ocupăm și de problemele care au apărut uh, în timpul desfășurării proiectului. Doar 30 de secunde vă mai solicit. Problema transparenței. Bun, toată lumea este, sau majoritatea oamenilor sunt în favoarea transparenței. Însă această dezbatere mi-aduce aminte de alte dezbateri uh, care a avut loc cu 10 ani în urmă cu privire la cine este, de fapt, beneficiarul final. De exemplu, la fonduri eh, sociale există o organizație sau o școală sau o instituție care primește fondurile sau este de fapt doamna Bauer sau domnul Smith sau domnul Ferrari, Popescu, Xulescu, care beneficiază de bani în, în realitate. Trebuie să oprim această evoluție. ONG-urile noastre colaborează cu parteneri locali foarte des, însă cei care au semnat acordurile sunt parteneri. Deci nu există acolo uh, un control al nostru, există acolo un parteneriat local și trebuie lămurit acest parteneriat local. Mulțumesc. Uh, da, cu 10 ani în urmă am fost la acea dezbatere privind fondurile structurale. Eram acolo când am vorbit despre transparența beneficiarului final. Este un cuvânt foarte lung în germană. End pe gând în transparenț. Și trebuie văzut uh, ce se întâmplă de fapt în statul membru unde ajung banii. Dar ați avut câteva observații foarte importante și pe lista de vorbitori mai este domnul Vil și la încheiere domnul uh, Ackerman. Și vă rog să fiți foarte conciși. Thank you, Chair. I'll, I'll be short because I'll, I'll want to... Domnule președinte, vreau să subliniez doar uh, un aspect. Din punctul de vedere al dezvoltării și al acțiunilor externe, ce ne interesează pe noi este independența și cum știm noi că partenerii noștri, ONG-uri sau organizațiile cu care lucrăm sunt independente. Pentru noi este deosebit de important, mai ales când e vorba despre parteneri din afara granițelor pentru că sunt țări în care libertatea de asociere, libertatea de exprimare, libertatea de a lucra, pur și simplu sunt uh, cât se poate de prețioase, pentru că oamenii trăiesc și lucrează în uh, țări în care autoritățile locale le fac viața imposibilă. De aceea, pentru noi este foarte important să avem parteneri independenți și suntem mândri de ce fac partenerii noștri când încearcă să uh, lasă o ușiță deschisă uh, în aceste medii uh, în care domnește oprimarea. Da, înțeleg ce a spus doamna deputată apropo de faptul că în spatele unor structuri s-ar putea să se ascunde lobbyiști. Da, se poate întâmpla, eu nu neg, însă eu cred că e mai degrabă un fenomen european. Și ca să avem un punct de vedere echilibrat, nu trebuie să uităm că majoritatea ONG-urilor care cer finanțare, dacă nu toate, sunt percepute de autoritățile locale ca fiind uh, un pericol, o provocare. Dar, de fapt, sunt oameni care își apără drepturile sau apără drepturile populației și furnizează servicii pe care autoritățile locale nu pot sau nu doresc să le furnizeze. Deci, uh, de aceea, noi știm că acești oameni sunt independenți. Mulțumesc, nimic mai mult din partea mea. Mulțumim pentru aceste lămuriri. Da, văd că sunteți o echipă și aveți spiritul de echipă la Comisia Europeană. Acum dăm cuvântul domnului Ackerman de la firma de consultanță. Da. Vreau să răspund uh, celor spuse de Transparency International, uh, dacă am făcut vreo comparație între ONG-uri și alte asociații. Nu, nu făcea parte din uh, misiunea care ne-a fost încredințată. De asemenea, s-au menționat câteva dintre declarațiile pe care le-am făcut noi în uh, studiu despre registru de transparență. Ne-am spus că când s-a pus întrebarea dacă datele din acest registru sunt uh, fiabile sau nu, ele nu vizau doar ONG-urile, ci și alte organizații. Um, Vă mulțumim pentru această încheiere și acum trecem zic eu, la un al doilea capitol captivant, reacțiile celor despre care este vorba astăzi. Sunt, au fost invitate câteva organizații care vor să ia cuvântul, însă, din păcate, trebuie să ne limităm la declarație de 5-6 minute. Cu toate astea vom avea și prilejul unei runde de discuții la încheiere. Primul care va reprezenta ONG-urile este domnul Thomas Heckeberg, director la European Network for Education and Training, EUNET, și membru al Civil Society Europe. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Piper, doamnelor și domnilor. Sunt primul reprezentant al societății civile și vreau să uh, intru în câteva lucruri uh, de bază. De ce finanțăm, de fapt, ONG-uri sau organizații ale societății civile și care, sunt, care este rolul lor? Ei sunt o componentă esențială a democrațiilor uh, pluraliste și oferă un spectru larg de oferte și servicii. Ei reprezintă, și asta, reprezintă, și asta este important, societatea europeană și diferitele interese ale cetățenilor. Și pentru a răspunde la întrebare, acesta este motivul pentru care ONG-urile vin în biroul domnului Des. Nu mai este aici. Asta pentru că ei reprezintă interesele cetățenilor și nu în folosul propriu. Ar trebui să reținem chestia asta. Chiar dacă câteodată nu corespunde viziunii proprii politice. Asta ține de democrație și asta ține de democrație. Trebuie să accepti și alte opinii și să sprijini astfel de organizații. Finanțarea publică a ONG-urilor, eh, respectiv a organizațiilor din societatea civilă, sunt eh, în sprijinul unei societăți libere și transparente și sunt uh, indispensabile. Iar subliniez aici o finanțare publică. Nu este, cum s-a spus de câteva ori, că organizațiile vor să ia bani de la guvern. Nu, ele nu vor bani de la guvern, ci vor bani de la stat și Uniunea Europeană. Dintr-un motiv simplu, se reprezintă o parte a societății, deci practic o parte din contribuabili. Și asta și pentru că se dorește o independență față de guvern. Știți asta că și uh, în Uniunea Europeană există guverne care odată ce au luat puterea încep să îngrădească libertatea de expresie pluralistă. Și asta și prin tăierea fondurilor pentru ONG-uri. Din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană are un rol deosebit în ceea ce privește finanțarea ONG-urilor. Pentru că în anumite țări, din păcate, a apărut un soi de caracter arbitrar politic. Ceea ce privește organizațiile non-guvernamentale și ale societății civile, vreau să vă zic că, indiferent de titulatură, aceste organizații trebuie să Uh, sprijine valorile comune și dacă nu o fac și încep să se împotrivească public, atunci trebuie să li se taie fondurile. Toți antevorbitorii mei au vorbit despre definiții. Definiția mm, organizațiilor uh, non-guvernamentale. Este dificil să ai o astfel de definiție. Spuneam mai devreme că ONG-urile vor bani publici și nu bani de la guvern, e o diferență esențială. S-a dat exemplul din Polonia, acolo e neclar cine se ascunde de fapt în spatele ONG-urilor. Din punctul nostru de vedere, merită să ne gândim dacă nu cumva am putea obține o definiție mai limpede a ONG-ului sau a organizației societății civile. Poate că ar merita să mai încercăm o dată să redactăm o definiție. Multe organizații se ocupă de o astfel de soluție de 30 de ani Deci asta s-a spus e greu, pentru că avem deja 28 de soluții diferite în statele membre. Dar oare nu cumva pentru 70% din Uh, actele normative din această instituție. Există deja legislație în 28 de țări. Deci de ce să nu încercăm să obținem o definiție unitară? Și cred că până acum Comisia nu a avut o poziție oficială spunând că nu facem o propunere pentru că de fapt Consiliul nu va trece prin Consiliu. Va trece de Consiliu. Bun, dacă am face asta, până la urmă, Cartea de Istorie a Uniunii Europene ar avea 5 pagini și nu mai mult. Și prima pagină ar avea oricum steagul Uniunii Europene pentru a înțelege cine a plătit uh, publicarea acelei cărți. Deci, eu cred că este de dorit să se obțină definiții clare ale ONG-urilor sau organizațiilor similare. Ultimul punct pe care vreau să-l abordez se referă la vizibilitate. Vizibilitatea, vizibilitatea finanțării UE. Deci se spune că evaluatorul nu respectă anumite prevederi. Nu este adevărat. Deci uh, rectific, s-a spus că ONG-urile nu respectă criteriile, dar nu este de adevărat. ONG-urile respectă criteriile impuse de evaluatori. Bun, suntem autocritici și știm că este spațiul de îmbunătățire, însă ar fi o ușurare pentru noi să existe criterii unitare din partea Comisiei. Nu uh, să vină fiecare direcție generală cu tot felul de prevederi viața noastră s-ar simplifica astfel. Și vom încerca cu siguranță să îmbunătățim lucrurile. Nu e vorba doar despre internet, ci și despre broșuri publicate. Și până la urmă, nu e un concurs aici cine poate să vină cu steagul propriu, care este ONG-ul care ajută mai mulți refugiați în zone de criză și așa mai departe. Nu. Bun, există câteodată excepții, uh, chiar se uită că UE a dat bani pentru anumite persoane sau categorii de persoane care au nevoie de ajutor. Cam atât despre ONG-uri, rolul lor și finanțarea lor, încercarea redactării unei definiții și îmbunătățirea vizibilității finanțării UE. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu pentru argumentele înaintate. Urmează doamna Catherine Schicht de la Voluntary Organization in Cooperation in Emergencies. Pe scurt, VOICE. Unde este doamna Schick? Vă rog. Vă mulțumesc. Voi vorbi în limba engleză. Um, putting a bit humanitarian was... S-a vorbit deja despre ajutorul umanitar, dar eu vreau să vorbesc despre ONG-uri ca fiind uh, ajutoare pentru punerea în aplicare a legislației. Vreau să intru în mai multe amănunte în acest sens. Din punct de vedere al ajutorului umanitar și al dezvoltării, proiectele de salvare a vieților și de eradicare a sărăciei sunt indispensabile și o mare parte din uh, bani uh, ajung la aceste ONG-uri. Există nenumărate documente de la Comisie care confirmă faptul că ei au nevoie de ONG-uri ca să-și facă treaba. Asta nu înseamnă oricare ONG, ci ONG-uri uh, cu experiență, adevărați profesioniști. Pentru că acest lucru este scris și în regulament regulament votat de Parlament. Vorbim mult despre comisie, dar să nu uităm faptul că și statele membre sprijină această idee. În pofida reglementărilor ciudate pe care le putem constata în anumite țări, dar statele membre joacă un rol important și există această strategie globală uh, de care se ocupă și doamna Mogherini și care a confirmat încă o dată ce importante sunt ONG-urile pentru menținerea păcii, pentru securitatea uh, populației civile din zonele uh, în, în, în război și așa mai departe. ONU, Crucea Roșie și ONG-urile sunt active în toate aceste zone dificile și probabil că știți că și multe firme private sunt implicate în ce privește ajutorul umanitar și uh, cooperarea. Deci, ONG-urile sunt prezente pe teren niciun alt actor nu poate să înlocuiască și când vine vorba de ajutorul umanitar, ONG-urile uh, furnizează ajutorul umanitar peste tot în lume. Că e vorba despre Alepo, Somalia sau nordul Nigeriei. Și multe dintre aceste organizații lucrează și în sectorul dezvoltării, pentru că doar așa poți să garantezi că acțiunile tale uh, vor duce și la dezvoltare durabilă. Da, și acești Um, oameni, aceste organizații primesc finanțare nu doar de la Comisie, ci și de la alte organizații și din alte surse. S-a mai spus și că ONG-urile sunt destul de flexibile. Avem această plus valoare că putem să ne adaptăm la niște situații care se schimbă foarte rapid pe teren, uh, dacă ne gândim la situațiile în caz de catastrofe naturale sau situațiile din statele fragile, din statele în război, și avem experiență, suntem profesioniști. Comisia a spus deja că există aceste acorduri cadru și aceste acorduri cadru sunt semnate înainte să primești bani, înainte ca măcar să devii partener. Și nu știu dacă acest lucru nu este transparent. Mă rog, dacă nu este, atunci poate să fie îmbunătățit. Însă toți acești parteneri sunt evaluați um, în prealabil și sunt expulzați după 2 sau 3 ani dacă nu uh, își demonstrează eficiența. Și cei care își o demonstrează pot să se îmbunătățească. A fost foarte interesant să ascult ce avea de spus colegul de la Curtea de Conturi, pentru că el a subliniat uh, cum se împart banii și faptul că Uh, cele mai mari ONG-uri primesc cei mai mulți bani. Da, poate că o fac pentru că ei au capacitatea de a se ocupa de proiecte atât de mari. Nu știu dacă societatea civilă pe viitor trebuie să arate așa sau nu. Vrem uh, entități mari, instituționalizate sau vrem ONG-uri uh, mici? Există atât de multe ONG-uri și ele sunt foarte diferite în sudul Europei, în estul Europei, în nordul Europei și în centrul Europei. Cu toții aici știți acest lucru, că există organizații diferite și acesta este mm, avantajul nostru, pentru că suntem diferiți, putem să răspundem nevoilor diferite și nevoile de pe teren sunt distincte. Apoi, avem și un alt atu. Noi suntem în legătură directă cu actorii locali. Când vine vorba de ajutor umanitar, noi ne luăm angajamentul de a lucra în cooperare cu actorii locali. Și Comisia Europeană nu are voie să o facă deocamdată. Noi putem să o facem, dar este pe pielea noastră. Noi trebuie să fim siguri că banii sunt uh, folosiți potrivit acordului cadru pe care vi l-a prezentat Comisia. În mod normal, uh, ONG-urile care primesc banii pentru ajutor umanitar și cooperare nu trebuie să distribuie banii și mai departe, pentru că ei trebuie să dea seamă pentru banii publici de ce puneți această întrebare? Și noi suntem contribuabili și eu plătesc impozite, familia mea plătește impozite. Dacă o, o organizație non-guvernamentală uh, trece printr-o situație de scandal, asta nu înseamnă că tăiem toată pădurea din cauza unui singur copac uh, putrezit. Am avea cu toții de suferit. Cu toții am fi luați la întrebări. Deci ne dorim cu toții ca sistemul să funcționeze. Și trebuie să ținem cont de acest lucru și e și un aspect de proporționalitate. Eu mă întreb dacă este foarte proporțională componența panelurilor. Da, sunt foarte norocoasă pentru că un coleg mi-a dat niște cifre și pentru că fondurile structurale au fost menționate de mai multe ori, aș vrea să vă spun că, de fapt, Nivelul estimat de eroare pentru acest capitol 4 la rubrica uh, ajutor pentru dezvoltare este 2,8% în raportul Curții de Conturi din 2015. Este ultimul pe care l-am putut găsi pe web. Iar în ce privește coeziunea teritorială, care este finanțată tot din fondurile structurale, aici rata de eroare este de 5%. Și când te uiți la rata de eroare globală pentru bugetul european, coeziunea are o rată de eroare de 5% și pentru Europa globală de doar 4%. Deci, vedeți, să fim proporționali. Mulțumesc. Ultimele idei. Uniunea Europeană este unul dintre uh, donatorii cei mai exigenți, pentru că se asigură că ONG-urile respectă uh, toate prevederile regulamentului financiar și asta pentru fiecare proiect. Fiecare donator are propriile sale proceduri uh, și reguli în ce privește raportarea, monitorizarea, controlele și așa mai departe, ceea ce face ca complexitatea să fie enormă pentru ONG-uri și uneori este greu să fie eficienți. Noi salutăm noua propunere de regulament financiar, pentru că se propun mai multe măsuri de simplificare care ar permite ca aceste reguli să fie mai transparente, atât pentru cei care se ocupă de controle, fie ele audituri interne sau externe, și de asemenea pentru instanțele bugetare și de control bugetar din Parlamentul European. Punct. Mulțumim pentru observații, doamna Șic. În principiu, cred că ați fi putut lăsa justificările proprii, suntem de partea dumneavoastră. Bun, mesajul a ajuns unde trebuie. Penultimul vorbitor pentru astăzi este domnul Seamus Jefferson, care este director la Confederația Confederation for Relief and Development. Aveți cuvântul. Thank you very much. <clears throat> Um, I just wanted to shed light really on one issue. Aș vrea să insist asupra unui aspect menționat în raport. ONG-urile care lucrează în alianțe. Poate că există o neînțelegere la mijloc. De ce anume ONG-urile o fac? Unii spun că o facem pentru ca să ascundem uh, identitatea noastră, influența pe care o avem. Deci dați-mi voie să vă vorbesc despre această muncă în alianță. Pentru noi, la nivel european, este o adevărată um, bogăție, un adevărat atu să putem să cooperăm cu ONG-uri din alte state membre, pentru că putem să facem schimb de experiență, schimb de bune practici. Deci este uh, pentru noi cum spuneam, un mare avantaj că avem o confederație de ONG-uri. Când faci parte dintr-o organizație, întotdeauna ai de câștigat. Și așa se întâmplă și cu rețelele de ONG-uri din diferite colțuri ale Europei. În plus, ne permite să facem economii pe scară largă, să putem să avem poziții uh, consensuale. În plus, ne dă sentimentul de solidaritate în sectorul nostru. Avem organizații mari, organizații mici, venim din, patru col- din cele patru colțuri ale continentului și când faci parte din această confederație, uh, cum spuneam, mai mult de câștigat. În cadrul alianțelor e bine că ai diferiți interlocutori. Pentru mine, Comisia Europeană dorește să sprijine aceste alianțe și confederații pentru că uneori când există poziții uh, complexe de la diferite organe, păi noi putem să le compilăm, noi putem să le sintetizăm înainte de a le transmite puterii legislative. Ar fi mult mai complicat dacă fiecare organizație ar merge pe cont propriu și și-ar, uh, și-ar prezenta punctul de vedere mulți dintre membrii noștri sunt membri în mai multe rețele. Deci nu e nimic uh, uh, necurat la mijloc. Așa se întâmplă și în alte sectoare de activitate. Poți să ai un ONG care este activ și în domeniul ajutorului umanitar, dar care vrea să facă parte din rețeaua Voice sau s-ar putea să se ocupe de copii sau s-ar putea să facă parte și dintr-o rețea activă în oricare alt domeniu. De ce nu vă spuneam că este ceva neobișnuit când ai aceeași organizație membră în mai multe rețele? De asemenea, nu este anormal ca respectiva organizație să primească finanțare prin intermediul uh, acelor rețele. Ca să la ce au spus antevorbitorii, eu cred că noi suntem suficient de bine uh, evaluați, controlați, uh, ex ante, ex post, deci nu e niciun fel de mister la mijloc, nu e greu să știi unde ajung banii. Cum au spus colegii, dacă am fi avut uh, probleme cu transparența sau deficitul de transparență, vă suntem la dispoziție ca să discutăm cum putem să mărim nivelul de transparență pentru contribuabil sau pentru oricine altcineva. Deci, încă o dată, faptul de a lucra în uh, rețele, în alianțe, este spre beneficiul uh, membrilor noștri, spre beneficiul diferitelor ONG-uri și cred că este uh, și în avantajul comisiilor de la Parlamentul European, pentru Comisia Europeană și oricare alte părți interesate. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Și e bine că ați evidențiat și rețelele Vom reveni asupra discuției în jurul uh, posibilelei obligații de a documenta fluxurile de bani. Bun, există efecte de sinergie, clar, dar poate că relațiile dintre organizații ar putea fi evidențiate mai bine. Nu în ultimul rând, domnul Jeremy Waits, secretar general al European Environmental Bureau. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Let me begin. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru început aș dori să mulțumesc pentru invitația de a participa la această discuție. Noi credem cu tărie în valorile transparenței și răspunderii. Sprijinim cu tărie ideea de a consolida aceste valori. I-ați răspuns, și că acum câteva minute, că înțelegeți uh, complet uh, substanța a ceea ce facem noi, fondul a ceea ce facem noi și sprijiniți faptul că este important. Deci, în această perspectivă, este important să subliniem un lucru. Finanțarea pentru ONG-uri, finanțarea din partea Comisiei Europene, este un element esențial pentru eficiența noastră. Pentru mine a fost dificil să recunosc realitatea în care lucrez eu ca secretar general al unei mari uh, organizații de ONG-uri, de să recunosc realitatea mea în uh, spusele unor colegi care au plecat deja. Noi trebuie să ne confruntăm cu anumite candidaturi foarte detaliate, trebuie să respectăm anumite procese de raportare foarte complicate. S-a spus că există lipsă de transparență cu privire la anumite procese, pe ne, drept, în mod nedrept, și mi se pare uluitor să aud astfel de uh, afirmații în, acest, uh, în această audiere. Studiul realizat este unul foarte bun. Biroul nostru a fost unul dintre cazurile, studii de, studiile de caz. Bineînțeles, este loc de mai bine, suntem uh, de acord cu faptul că putem crește și noi transparența noastră, dar uh, totuși raportul, în opinia noastră, ne arată faptul că face multe lucruri bine. Este loc de mai bine, dar face multe lucruri bine. Și critica cum că pentru a trebui, pentru a vedea toți membrii noștri trebuie să faceți scroll pe mai multe pagini unde oamenii sunt a, în ordine alfabetică, în loc să vedeți toți oamenii pe aceeași pagină, e bine, dacă acestea sunt criticile, atunci, în mod clar, noi facem multe alte lucruri bine. Aș dori să subliniez uh, punctele 3 și 4 de pe acest diapozitiv, pentru că aici chiar uh, înțelegem foarte bine de ce este atât de importantă finanțarea ONG-urilor. Dacă s-ar elimina finanțarea ONG-urilor, atunci am avea un dezechilibru foarte mare în ceea ce privește părțile interesate, actorii principali. Finanțarea ONG-urilor permite actorilor principali să vină la aceeași masă cu actorii din mediul privat și astfel procesul decizional este mai echilibrat. Este foarte important și în legătură cu Convenția Orhus, care s-a menționat anterior. Uniunea Europeană are obligația juridică nu doar de a sprijini ONG-urile, ci și de a facilita accesul acestora în mai multe chestiuni care țin de procesele decizionale. Dreptul acesta ar fi în mare măsură pur și simplu teoretic, dacă nu ar fi sprijinit concret de resurse. Și pot să vă dau câteva exemple concrete din experiența noastră personală. Când guvernele negociază care trebuie să fie standardele de poluare pentru mai multe procese industriale, ele trebuie să participe într-o situație tripartită. Există un dialog cu întreprinderile și un dialog cu societatea civilă. Însă societatea civilă nu ar fi reprezentată și de multe ori chiar nu este reprezentată. Sunt foarte puține ONG-uri care reprezintă societatea civilă în acest gen de dialoguri, pentru că există finanțare publică. Poate că unora le-ar, convine, le-ar conveni să elimine societatea civilă și dis, di, discuția să fie doar între guvern și întreprinderi, dar nu, nu cred că ne dorim să trăim într-o astfel de Europa. Și mai rău, uneori pe scaunele care trebuie să fie ocupate de reprezentanții guvernului se află reprezentanții industriei care au fost mandatați să reprezinte guvernul. Să nu uităm de scandalul Dieselgate. Acolo am avut un exemplu foarte clar de relație mult prea apropiată între sectorul privat și guverne. Rolul ONG-urilor a fost acela de a sublinia discrepanțele din acest domeniu. Trebuie să salutăm rolul pe care îl joacă societatea civilă în uh, dezvăluirea acestor uh, probleme. Și în încheiere, aș dori să spun că noi sprijinim complet un registru obligatoriu de transparență cu aceleași cerințe pentru toate grupurile de interese. Și am dorit să se interzică în întâlnirile cu lobbyiștii neînregistrați într-un astfel de registru. De asemenea, am dorit să se acorde mai multe resurse pentru monitorizarea și punerea în aplicare acestor prevederi. De asemenea, noi sprijinim și uh, sistemul de transparență financiară, dar acestea, acestea nu se află în mâinile noastre. Mă rezum la atâtea, dar bineînțeles, dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Also wir alle, alle. Noi toți, toți politicienii, toate partidele profită de munca dumneavoastră. Și știm să o apreciem. Dar trebuie să se bazeze pe argumente și nu pe supoziții sau prejudecăți. Și sigur că se pot introduce criterii suplimentare de eligibilitate și lucrurile sunt din ce în ce mai uh, limpezi pentru mine. E vorba de încredere. Critica nu este îndreptată împotriva ONG-urilor. S-ar putea crea mai multă încredere dacă procesarea datelor ar fi mai ușor de înțeles pentru noi. Practic, noi nu reușim să facem acest lucru pentru a ne uh, obiectivele. Vreau aici să solicit și curții de conturi să preia mai multă responsabilitate, să facă accesibile mai multe informații care pot ajuta la crearea acestei încrederi. Bun. Acum am cam fi epuizat partea oficială. Mai am două intervenții pe listă și vă rog să fiți subcinți. Apoi colegul Stas, cea de-a treia intervenție. Și chiar este prevăzut să încheiem abrupt cu câteva minute, două, trei, înainte de șase și jumătate, pentru că mai este un eveniment. Laura da Silva este prima vorbitoare. Unde este? Acolo în spate, în centru. Aveți cuvântul. Thank you. Um, and for... Vă mulțumesc. Pentru început aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați cerut acest raport și pentru faptul că ați pus în atenția publică acest subiect. Este un subiect extrem de important. Aș dori să menționez că o mare parte din cercetările noastre se, ce, se concentrează pe finanțarea europeană din afara Uniunii Europene. Deci să nu uitați acest lucru. În cercetarea noastră nu ne concentrăm foarte mult pe ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și în concluziile noastre am ajuns uh, cam la aceleași recomandări pe care le-ați menționat și dumneavoastră, deci noi le sprijinim. Să nu uităm că Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume, 82 miliarde de euro, nu dolari, 82 miliarde de euro care sunt utilizați pentru ajutor în general. Și bineînțeles, ONG-urile sunt o parte din acest peisaj. Nu există o cifră clară pentru exact câți bani oferă Uniunea Europeană ONG-urile, ONG-urilor. Și despre asta s-a vorbit adineaori, că lipsește un sistem organi- organizat din care să fie clar pentru toată lumea câți bani primesc ONG-urile. Aproape 100% din angajamentele de finanțare pentru primii 28 de beneficiari se referă la chestiuni externe, DEVCO și ECO, dege DEVCO și dege ECO. Și acest lucru se regăsește în raportul dumneavoastră, nu provine de la noi, este în raportul dumneavoastră. Deci este important să ne concentrăm pe ce se întâmplă în afara granițelor Uniunii Europene și ce fac ONG-urile acolo. În tot acest context, m-ar interesa să existe mai multe eforturi pe măsurarea impactului acestor proiecte în lume și mai multe eforturi în domeniul evaluării acestor proiecte. Organizația poate face tot ceea ce consideră că este mai bine, dar poate că nu are rezultatele, nu are impactul scontat de Uniunea Europeană. Apoi dialogul cu ONG-urile din partea Uniunii Europene. Oare nu s-ar putea crea un dialog care să țină seama de realitățile de pe teren, un dialog cu ONG-urile care sunt active pe teren? Sunt și ONG-uri care nu au fost finanțate de Uniunea Europeană, pentru că altfel ne ascultăm unii pe alții. Dacă Uniunea Europeană finanțează proiecte pe care le consideră pertinente, atunci acele ONG-uri primesc finanțare și doar ele participă la discuții cu Comisia Europeană. Acestea au fost principalele chestiuni pe care doream să le menționez. Mulțumim pentru prezentarea argumentelor. O am pe doamna Coni Reuter. Nu este... Coni este un nume de bărbat, dar și pe sora mea o cheamă Coni. îmi cer scuze. În orice caz, sunt secretar general de la Solidar, este o rețea europeană și vorbesc mai devreme despre problema definirii ONG-urilor sau a organizațiilor societății civile. Există foarte multe uh, organizații bazate pe membri, Solidar și alte. Există Zamaritar Bund, Internațional Bund. Întrebarea ce reprezentăm noi dincolo de statut, ne-am dat seama că uh, avem un număr de 9 milioane de membri în rețeaua noastră. Dar ce nu s-a menționat și mi se pare regretabil, este articolul 11 din acordul european. Chestiunea dotării financiare a rețelelor ONG europene este strâns legată de modul în care instituțiile comunică, instituțiile europene comunică cu acest uh, mediu. Și este o neglijență dacă aici uh, nu vor, dacă aici vorbim doar despre transparență și așa mai departe, fără să vorbim care este plus valoarea socială. Mi se pare păcat că, bun, colegii mei, colegii mei uh, au uh, mers spre zona politică, mă justificat, dar eu vreau să vorbesc despre mm, siguranța juridică. Există o rețea europeană care se înregistrează la notar, există un statut juridic în, uh, Euro, în, la Bruxelles, în Belgia, apoi vin alți auditori KPMG și alții. Deci, practic, trebuie să se verifice dacă se respectă criteriile juridice pentru existența unei astfel de organizații. Și, în al treilea aspect, v-am uh, fi recunoscători dacă Comisia dumneavoastră ar recunoaște un statut european al acestei rețele, pentru că atunci ar fi mult mai ușor de lucrat. Mulțumesc. Bun, aici, într-adevăr, se merge tot în direcția uniformizare pe care ne-o dorim și noi, pentru a putea evalua lucrurile bun. Mai este o persoană pe lista de vorbitori, colegul Stas. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Este o întâlnire foarte utilă, am uh, auzit foarte multe informații din partea cursului de conturi, din partea consultanților, din partea comisiei și mi se pare foarte încurajator. Cred că am identificat un număr de probleme. De multe ori abordarea cu privire la aceste probleme a fost prea unilaterală, dar noi acum avem impresia că lucrurile merg pe calea cea bună. Da, există loc de mai bine și putem face eforturi în acest sens. Este important să existe uh, uh, fundații și organizații politice cu finanțare publică. De aceea este important să existe finanțare și pentru organizații non-guvernamentale. În munca mea parlamentară, de multe ori primesc o perspectivă complet diferită asupra unui fapt din partea unui ONG. Ei, ONG-urile, reprezintă și o legătură între Uniunea Europeană și cetățeni. De multe ori, cei fără nicio voce în Uniunea Europeană sau din țările în curs de dezvoltare primesc o voce din partea ONG-urilor. Și acest lucru este atât de important. În ultimii ani s-au făcut mai multe studii cu privire la problema vizibilității. Mă întreb dacă ne puteți spune mai multe lucruri despre acest lucru și exact ce ați recomanda um, în domeniul vizibilității. Sunteți de acord cu cele menționate în acest sens astăzi? Și mai doresc să-mi cer scuze pentru faptul că mai pot sta doar 3 minute, trebuie să mă duc la o altă întâlnire. Am o întâlnire cu un ONG în Anver pe o chestiune care ține de mobilitate. Personal va primi răspunsurile din partea dumneavoastră. Peste trei minute, oricum, vom fi încheiat. Cine vrea să răspundă la întrebările ONG-urile? Doamna Șic, vă rog. I hope my colleagues come. Eu pot să încep, sper că și colegii mei vor veni cu răspunsuri. Aș trebui să spun că am colaborat foarte mult cu serviciile, am colaborat foarte mult cu comisia și este important să vedem cum putem îmbunătăți colaborarea noastră putem colabora pe toate aspectele juridice care țin de vizibilitate. Întotdeauna este loc de mai mult, de mai bine. Este vorba de vizibilitatea proiectului european prin acțiune întreprinse la nivel de stat membru. Majoritatea ONG-urilor încearcă să facă legătura dintre politicile europene și politicile naționale. Aș dori să vă menționez o cifră. 9 din 10 cetățeni europeni sprijină ajutorul umanitar și de dezvoltare. Asta înseamnă 90%. Și acest număr a crescut conform eurobarometrului. Ținând cont de acest uh, număr, înseamnă că ceva facem bine. Atât vreau să spun eu. Ja, da. Vă rog. Încă o intervenție. Thank you. Perhaps, uh, uh... Mulțumesc. Un ultim comentariu din partea mea. E vorba de reprezentativitate. Una dintre valorile, una dintre felurile în care, una dintre felurile în care ONG-urile sunt valoroase pentru instituții este faptul că noi încercăm să fim reprezentativi. E vorba de un nivel de răspundere pentru noi. Noi nu suntem răspunzători doar față de donatorul nostru din punct de vedere al uh, contractelor pe care le semnăm și din punct de vedere financiar, dar suntem de asemenea răspunzători față de cei care ne sprijină și răspunzători față de cei pentru care spunem noi că vorbim. De aceea salut faptul că în raport se menționează principiile de la Istanbul și uh, Cartea Internațională a ONG-urilor. Bineînțeles, ne putem uh, concentra mai mult pe a respecta toate aceste principii, dar este important să recunoaștem că suntem răspunzători, după cum spune Catherine, și față de milioane de cetățeni europeni și din întreaga lume pentru care încercăm noi să vorbim. Răspunderea noastră așadar este mai mare decât simpla răspundere financiară față de donatorii noștri. Iar acest lucru nu poate decât să fie în favoarea um, Uniunii Europene care finanțează ONG-urile din banii contribuabililor. Prima. Minunat. Vă mulțumesc și pentru această contribuție și permiteți-mi acum să mulțumesc tuturor participanților. Nu știu cum ați văzut dumneavoastră lucrurile, eu am învățat multe lucruri. Vă mulțumesc și pentru comportamentul dis disciplinat, ați uh, fost foarte conciși. Nu se întâmplă întotdeauna la orice reuniune acest lucru și acum vom vedea cum continuă lucrurile cu raportul. Așteptăm cu nerăbdare un schimb de opinii cu dumneavoastră. Vă pot spune asta și din perspectiva domnului Gresle. La revedere și o seară minunată!